Okay, colleagues. Dragi colegi, bine ați revenit. To our committee. We have... În comisia noastră. Mulțumim celor care au fost la votul pentru premiul Zaharov. Înainte să începem votul, vreau să vă spun că n-am fost ieri aici pentru că am avut o întârziere cu Eurostarul, însă sunt sigur că Mulți dintre dumneavoastră au fost mulțumiți, ca și mine, să afle că unii dintre doi dintre câștigătorii premiului Zaharov susținuți de comisia noastră, doctorul Denis McQuaggy și Nadia Murad, au câștigat premiul Nobel pentru pace. Asta e o veste minunată, zic, pentru activitatea comisiei noastre uh, de promovare a chestiunilor de dezvoltare și oprirea violenței împotriva femeilor. Și asta a fost o veste foarte bună la finele săptămânii viitoare. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la treabă, direct la vot. Punctul 15. Digitalizarea pentru dezvoltare, reducerea sărăciei prin tehnologiei. Trecem la vot și o să dau imediat cuvântul domnului Venta ca raportor, dar înainte de asta haideți să testăm echipamentele de vot. Deci dacă puteți uh, apăsa pe buton orice buton vreți ca să, vedem dacă se, să verificăm dacă se înregistrează toate voturile. 18 carduri, nu multe, 15 au votat, conform aparatului, 20, 17 au votat, Cirean a votat. Bun. 19 persoane au introdus cardul de vot și votează, deci cineva a făcut-o, a pus cardul și nu votează. Asigurați-vă că vă funcționează consola de vot. ...22 de voturi, toate uh, carturile au fost folosite, deci funcționează, testul e reușit. Bun, suntem la punctul 15 digitalizarea pentru dezvoltare, reducerea sărăciei prin tehnologiei. Un raport de inițiativă importantă, a lui Bogdan Venta. Bogdan, vrei să intervii? Nu, mulțumesc. So, hang on. Okay, I think all the votes are working, yeah. Yeah. EPP has eight. Bun, PP-ul are 8 voturi, toate voturile funcționează. Ok, so Bogdan, you wish... Bogdan, deci vrei să spui ceva înainte să începem votul? Nu. Știu că ai făcut mare eforturi pentru a ne prezenta acest raport cu multe compromisuri. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru,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 Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Avem un nou compromis, 6A, cred că l-a primit toată lumea. Cine e pentru? Noul compromis 6A. Împotriva Abțineri. Verificăm textul de la 6A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, nu, am ratat, am sărit 58, vot separat pe 58 pentru, împotriva, abțineri, se, verificăm 58, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 8 și compromisul 9 împreună, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 97, s-a deschis... Nu, nu, e caduc, e caduc. Da. Deci ce caduc. 99 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 99, s-a deschis votul. Pentru. Tereza, nu mi-a clar, nu mi-a fost clar cum vrei să votez. S-a închis votul și majoritatea e covârșitoare. 100. Pentru. Împotriva. Verificăm 100. S-a deschis votul. This is, this is different this time, yeah. Votes S-a închis votul. Se adoptă. 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 111 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 112 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 112, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 13 la 12. 114 pentru, 114 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotriva, verificăm 115, s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. ...119. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 18. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 20. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, verificăm 110, s-a deschis votul. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Do compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1, 2, 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 130 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 131 pentru, împotriva abțineri se respinge. 132 pentru. 132 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum trimiterile pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum trecem la considerente. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. Amendamentul 3, cred că se respinge, dar verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 5, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12 pentru. Verificăm 12. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Destul de strâns. Se adoptă deci 12. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se respinge. 14 pentru, împotriva. Verificăm 14, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru. Verificăm amendamentul 21, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 22 pentru. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva. Verificăm 24, s-a deschis votul, cred că se respinge. S-a închis votul. Se respinge. Cred că am sărit peste un amendament, amendamentul 9, dacă ne putem întoarce. Coordonatorii fiecărui grup, ați găsit care e pagina, pagina 8 pe lista de vot. Amendamentul 9, da, era și subliniat domnul Coluclu Lola Sanchez. Amendamentul 9 pentru, cine pentru? Împotrivă. Verificăm 9, s-a deschis votul. Ați votat, s-a închis votul. And it... Se adoptă. Votul final acum. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se uh, adoptă cu mare majoritate, 19 pentru un vot împotrivă și 5 abțineri. Felicitări, Bogdan! Știu că vrei să intervii, te rog. Da. Am uitat să mulțumesc uh, colegilor de la secretariat, Caraman și celorlalți colegi. Sunt subiecte destul de complicate și vă mulțumesc. Da, mulțumim! tuturor colegilor pentru eforturi și propunerile de compromis. Trecem acum la următorul raport, care este punctul 16 de pe ordinea de zi, asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației, foarte important pentru că uh, fondurile se uh, îndreaptă din, în alte părți dinspre educație. Vanson, dacă vrei să spui ceva înainte de vot, te rog. Da, mulțumesc foarte scurt. În primul rând, mulțumesc și din partea mea, mulțumiri pentru colegi. Am încercat să lucrăm cu toții împreună și să respectăm prioritățile raportului și eu sunt, mă declar pe deplin mulțumit din acest punct de vedere. Mulțumim secretariatului comisiei noastre și secretariatului grupurilor, pentru că am lucrat cu diferite grupuri și, evident, tuturor deputaților. Sper de asemenea că acest raport E o chestiune pe care trebuie să o discutăm. Ați menționat că fondurile sunt în scădere, nu sunt programate pentru viitor și uh, ne pierdem uneori pe conținut, pe metode. Am încercat să ne axăm uh, noi pe educația de bază, care să nu să facă parte din piața aceasta a educației care se formează, să fie o educație de bază și sperăm că vom păstra această abordare. E vorba de fonduri utile pentru ONG-uri, state, comunitatea internațională, toate acestea pentru viitor. Mulțumim, Vincent! Trecem la vot. Avem destul de multe propuneri de compromis și începem cu compromisul 1. pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotriva abțineri se respinge. 30 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 2 se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 48 și 49 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. 49. 48 și 49 le verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 la 7.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 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 109, s-a deschis votul. 109, a votat toată lumea, s-a închis votul se respinge 10 uh, la 15, 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul, nu, amendamentul 114 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Verificăm 9. S-a deschis votul. Nu e destul de clar. S-a închis votul. Se respinge. N-am observat exact ce ați indicat. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri se respinge. Nu, amendamentul 14 Bun. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, se adoptă cu mare majoritate, sigur, compromisul 22. Amendamentul 14 acum pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum trimiteri 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum votăm proiectul de raport astfel modificat. Cu vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu o mare majoritate, 25 pentru, nimeni împotrivă și o abținere. Felicitări, Vincent, pe eu, ai făcut o treabă foarte bună, un raport foarte bun și sunt sigură că va fi util în discuțiile pe educație în ceea ce privește cheltuielile de dezvoltare. Mulțumim! Nu o să uităm asta în discuțiile noastre pe următorul CFM. Trebuie să ne asigurăm că avem fondurile. Ok. So we have next is ce urmează acum este punctul 17, uh, OMC și um, o perspectivă de viitor. Raportor pentru aviz este Lola Sanchez. Lola, vrei să spui ceva? Nu? Direct la vot atunci. Foarte bine. Începem cu amendamentul 1 pentru... Verificăm amendamentul 1. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendment um, fourth, amendment 13 we don't vote. 13 nu-l votăm, amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, Împotrivă. Verificăm uh, 15. Vă rog, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 15 la 10. Compromisul 2 pentru, împotrivă. Verificăm compromisul 2. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă cu 15 la 11. Trebuie să votăm ultima propoziție din 16, în mod separat. Uh, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Iar apoi 26 pentru, împotrivă, verificăm 26, s-a deschis votul. Eu cred că s-a adoptat. S-a închis votul. 16 la 10 se adoptă. 27 pentru, împotrivă. Verificăm 27, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă cu 17 la 9. 29 pentru, împotrivă, verificăm 29. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 16 la 9. 30 pentru, împotrivă, verificăm 30, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 16 la 10, 31 pentru, împotrivă, abțineri, majoritatea este aceeași, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi trecem mai departe la ultima propoziție din amendamentul 34. Votăm separat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 41. Uh, S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deci, mare, mare majoritate din nou. 42 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 44 pentru, împotriva abțineri se respinge, 45 pentru, împotrivă. Doriți să verificăm 45? S-a deschis votul. Cred că se adoptă. S-a închis votul și se adoptă cu 16 la 10. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm compromisul 4. Eu cred că se adoptă. S-a închis votul și se adoptă cu 15 la 11. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 58. S-a deschis votul. Eu cred că se respinge. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se respinge cu 17 la 9, 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum votăm avizul așa cum a fost el modificat, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă cu 14 voturi pentru, 2 împotrivă și 10 abține. Mulțumim foarte mult, Lolei Sanchez. În regulă, am încheiat cu acest vot, iar acum urmează următorul. Important, privind uh, CFM, punctul 18, deci Punctul 18. Raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 este avizul nostru către Comisia de Buget, cred. Uh, în notele mele scrie INTA, dar nu este INTA, este Comisia pentru Buget. Iar uh, uh, raportor este Zeliana Zovco. Dorești să spui ceva, Zeliana? Nu. Atunci putem trece direct la vot. Amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 10. Pentru, împotrivă, verificăm 10. Uh, S-a închis votul și se adoptă cu 16 la 10, fără abțineri. Amendamentul 3. Da, ar fi devenit caduc dacă uh, se adoptase 4, dar nu este cazul. Deci, vot cu apel nominal la amendamentul 3. Vot uh, cu apel nominal solicitați de versi. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se respinge cu 21 la 5. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6 devine caduc, 8 trebuie votat. 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă cu 19 la 7. Amendamentul 11 pentru, Împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica 12, s-a deschis votul. Eu cred că se respinge, s-a închis votul și se respinge cu 6 pentru, 13 împotrivă, 7 abțineri. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 13. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 16 la 10. 14 pentru, împo uh, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă cu o largă majoritate. 23 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 23, s-a deschis votul. Eu cred că se adoptă. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 16 la 9, 24 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 24, s-a deschis votul. Eu cred că se adoptă. S-a închis votul, se adoptă cu 15 la 10. Amendamentul 25. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 25. S-a deschis votul. S-a închis votul și aveți dreptate. Au fost, se respinge. Au fost 13 împotrivă, 12 pentru. Uh, trebuie să ridicați brațele pentru că nu toată lumea o face. Deci se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe până la amendamentul 38. Pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 38, s-a deschis uh, votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge cu 15 la 9. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 39. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul se adoptă cu 13 la 12, la limită 40 pentru, împotrivă. Verificăm 40. S-a deschis votul la 40. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă cu 15 la 10, 41 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 41. S-a deschis votul. Eu cred că se adoptă. S-a închis votul. Da, așa este 15 la 10. 42 pentru, împotriva abțineri se respinge. 43 pentru, împotriva abțineri se respinge. 44, 45 și 46 sunt identice. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 48. Da, 48. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotrivă, verificăm 51, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă cu 15 la 10, 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru împotriva abțineri se adoptă. Iar acum votăm proiectul de aviz, așa cum a fost el modificat, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Everybody voted, votes close. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă cu 21 pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri. felicitări raportoarei pentru munca depusă, o muncă foarte importantă. Și acum uh, vine treaba de analizat uh, ce am votat, pentru că vom avea mult de discutat despre cadrul financiar multianual. That concludes the votes. Cu aceasta încheiem voturile, dragi colegi. Cei care părăsesc sala sunt rugați să o facă în liniște. Okay, colleagues, we're moving on to item 19 and 20. Dragi colegi, trecem la punctele 19 și 20, acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare între UE și Republica Islamică Afganistan. Uh, avem un aviz pentru uh, Comisia AFET, raportor pentru aviz este Frank Engel este o procedură de uh, acordare a consimțământului cu o rezoluție uh, referitor la acest uh, acord de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare. Raportoare la Comisia uh, AFET este doamna Fotiga. Acordul de cooperare și cu Afganistanul a fost semnat în februarie 2017 și s-a aplicat în mod uh, preliminar până în decembrie 2017. Chiar dacă acest acord conține elemente care țin de competența exclusivă a UE, este transmis Parlamentului European i-a fost transmis Parlamentului European pentru consimțământ în februarie 2018. Acest acord include prevederi de cooperare pentru dezvoltare, ceea ce uh, explică implicarea noastră. Afganistanul este unul dintre cei mai mari beneficiari de asistență pentru dezvoltarea Uniunii Europene, iar în ultimii ani au existat discuții uh, repetate pe acest subiect în comisia noastră. Dacă vă amintiți, am discutat despre conferința Bruxelles-Afganistan uh, și a existat un conflict aici și uh, documentul uh, privind calea de urmat în acest sens. Deci au fost multe elemente controversate în acest document. Am să-i dau cuvântul lui Frank Engel, care cu siguranță vă poate da mult mai multe informații decât o pot face eu. Frank. Mulțumesc, Linda. Nu neapărat că știu eu mai multe decât uh, voi toți și problema pe care o avem cu Afganistanul este că e un teritoriu care de mai mult timp face parte din um, beneficiarii noștri de sprijin. Și în același timp se pare că nimic nu se mișcă și dacă se mișcă în direcția greșită am scris în primul aliniat din uh, propunerea mea de aviz uh, cam ce mi se pare mie că nu funcționează. 6 miliarde de euro de uh, ajutor între 2002 și 2016 am acordat și în ciuda sumelor donate, uh, numărul uh, celor care trăiesc sub uh, pragul de sărăcie a trecut de la 38% la 55% în 2017. Deci oamenii nu numai trăiesc în sărăcie, ci și într-o uh, lipsă de securitate uh, foarte apăsătoare. Ne uh, pregătim pentru alegeri uh, regionale și de district care, vor fi, care se vor ține pe 20 octombrie în acest an. Este prima dată din 2010 când afganii merg la urne pentru a alege parlamentari. Uh, și ne așteptăm ca aproximativ o treime din uh, secțiile de vot să nu se deschidă din cauza lipsei de uh, mm, securitate, mm, din cauza talibanilor și a statului uh, islamic. Bilanțul în domeniul securității din ultimele luni este catastrofal avem de-a face cu uh, bilanțul cel mai uh, sumbru de până acum, peste uh, 5.000 de civili uciși. Uh, în ultimii uh, 10 ani, uh, vic, numărul victimelor a fost enorm. Avem de-a face, deci, cu un proiect de uh, acord între uh, noi și Afganistan, nu știu cum Comisia pentru Dezvoltare ar fi împotriva unei astfel de inițiative. Uh, deplângem faptul că nu am fost uh, consultați înainte de formularea propunerii, pentru că am fi, ar fi existat motive bune să fim implicați mai devreme în procedură. Iar asta deplângem în mai multe circumstanțe. Însă sunt convins că este datoria noastră să spunem că uh, Trebuie să continuăm să fim alături de Afganistan, alături de populația civilă, să încercăm să lucrăm în beneficiul lor într-un context în care cei care guvernează și cei care vor să guverneze nu se gândesc decât la propriile lor avantaje. Ceea ce, din păcate, este destul de problematic dacă noi vrem să avem parteneri în țara respectivă prin care să transmitem ajutorul pe care dorim să-l uh, dăm afganilor. Însă, până la urmă, din motive umanitare evidente, nu prea avem de ales. Motiv pentru care propun să ne dăm consimțământul pentru acest acord. Cam asta e de spus în acest moment al procedurii. Thank you, Frank, for that Mulțumesc foarte mult, Frank, pentru aceste informații. Primul să ia cuvântul e colegul Pfizer. Mulțumesc foarte mult. Doar pentru a adăuga față de cele spuse de Frank, el a menționat că am fost uh, implicați târziu noi, Comisia DV, și probabil că instrumentul acesta, poate vă amintiți, l-am discutat azi dimineață, când vom avea acest instrument și de altfel am spus azi dimineață la audiere acest lucru, poate că vom avea o cooperare mai bună eu vorbesc în numele colegului Doru Frunzulică, care nu a fost în măsură să ni se alăture astăzi la această ședință. El este raportor din umbră. Afganistanul reprezintă o țară prioritară în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare internațională. Și știm că situația în Afganistan a fost dominată de conflict și a afectat viața de zi cu zi a foarte multe persoane și a afectat de asemenea și nivelul de trai și stabilitatea politică, precum și posibilitățile de progres sau de îmbunătățire în această regiune. O coordonare strânsă pentru dezvoltare este necesară pentru a consolida capacitățile pentru a oferi servicii publice. Acestea se reprezintă în mod clar o prioritate. Evident, e nevoie de sprijin la nivel de buget și e nevoie de resurse pentru prioritățile pentru dezvoltare, pentru a genera creștere economică, pentru a reduce sărăcia și pentru a susține o gestiune mai eficientă a bugetului și pentru a lupta mai eficient împotriva corupției. Deși recunoaștem faptul că e nevoie de aplicarea acelorași condiții, trebuie să acționăm în mod prudent, în așa fel încât să putem contribui la o guvernanță uh, eficientă și la o bună dezvoltare a acestei țări. De asemenea, trebuie să subliniem faptul că regretăm lipsa de monitorizare și de control democratic în ceea ce privește acordul între UE și Afganistan și vrem să subliniem că cooperarea cu Afganistanul nu trebuie să fie uh, considerată, Afganistanul trebuie considerat drept o, o, o închisoare pentru migranți. E nevoie de o adevărată cooperare pe chestiuni de gestionare a migrației. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că asistența, ajutorul pe care îl alocăm acestei țări va și contribui la egalitatea de gen și va, pentru că există în continuare foarte multe obstacole pentru o participare de plină a femeilor în viața publică. E adevărat că uh, situația a fost uh, de plin afectată, profund afectată de, uh, de conflict. În continuare mai e nevoie de progrese, așa că trebuie să considerăm protecția și femeilor și construirea uh, lor de capacități drept o prioritate. Um, thank you very much. I don't see anybody else ask... Mulțumesc foarte mult. Nu mai văd pe nimeni altcineva care să dorească să intervine. Eventual, am și comisia pe listă, eventual o să răspundă la întrebări. E adevărat că noi suntem unul dintre cei mai mari donatori pentru Afganistan. Care sunt ceilalți donatori din comunitatea internațională care intervin acolo? Bănuiesc că SUA. Atunci, care este poziția noastră comparativ cu ceilalți donatori? Cine altcineva intervine cu fonduri? Și nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse și de Frank și de Nordberg. E o țară față de care trebuie să ne angajăm, având în vedere situația politică foarte dificilă. Și întrebarea mea către SAE și Comisie este următoarea. Ce perspective de pace avem? Pentru că avem impresia uneori că facem un pas înainte, doi pași înapoi în Afganistan. Din partea DEVCO, domnul Stefan Locke și din partea SAE, domnul Thomas Nochi și Alina Papuc. Îmi pare rău dacă v-am pronunțat greșit numele, dar mai întâi din partea comisiei, vă rog. So you are from... Yes, so you are Alina Papuc. Yeah, Alina, thank you. Doamna Alina Papuc, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Noi Uh, în numele SAE, dar și în numele Comisiei, vreau să vă mulțumim pentru avizul pozitiv pe care îl aveți pe această procedură de consimțământ. După cum știți, de aviz conform, după cum știți, există un acord de cooperare este primul cadru juridic obligatoriu care uh, este instituit între UE și Afganistan și reprezintă o piatră de temelie pentru a aduce relațiile dintre Uniunea Europeană și Afganistan la un nivel superior. E o adevărată strategie de angajament față de Afganistan. Vreau să subliniez faptul că vom menține și vom uh, continua angajamentul nostru față de Afganistan și poporul afgan și vom continua să fim în continuare un partener de încredere pentru pace și stabilitate și dezvoltare. Un Afganistan pașnic și prosper este de asemenea foarte important pentru întreaga regiune și în acest sens, la sfârșitul lui 2017 am adoptat strategia UE pentru Afganistan și acum, în momentul de față, lucrăm pe implementarea acesteia. Deci e clar că e vorba de un acord de cooperare care joacă un rol deosebit de important în, în implementarea acestei strategii. De asemenea, au început o implementare timpurie a prevederilor din acest acord și deja anul acesta am avut două întâlniri pe durata cărora am discutat subiecte importante, cum ar fi drepturile omului, uh, apoi uh, competențele pentru femei, egalitatea de gen, cooperare, comerț, investiții și de asemenea și cooperare regională. Și de asemenea așteptăm cu nerăbdare momentul în care toate statele membre vor ratifica acest acord și atunci vom fi în măsură să abordăm toate domeniile cuprinse în acesta. Aș dori în același timp să subliniez faptul că suntem de acord cu cele spuse până în prezent. E adevărat, din păcate, Afganistanul se confruntă în continuare cu foarte multe uh, provocări în domeniul economic, al securității, pe arena politică, observăm că se apropie alegerile, dar din punctul nostru de vedere, noi vom face în continu- nu vom precupeți niciun efort față de poporul afgan și față de <laughs> Afganistan și procesul de pace de acolo pentru procesul de reconciliere națională și am exprimat acest lucru cu mai multe, în mai multe ocazii și încercăm să ne îndreptăm spre acest scop. Și am exprimat de asemenea și dorința noastră de a avea o adevărată agenda care să însoțească acest proces și să cuprindă măsuri concrete. Acum, dacă ne uităm la conferința de la Geneva, conferința interministerială a sfârșitului noiembrie la Geneva, care este următoarea după conferința de la Bruxelles în 2016, va fi momentul în care vom vedea progresele înregistrate uh, de la conferința de la Bruxelles de acum 2 ani și până în prezent. Și vom încerca de asemenea să obținem un acord regional pentru a avea un acord regional de pace și stabilitate. Deci, vedeți, din partea noastră noi continuăm să lucrăm și evident vom lucra în continuare cu Parlamentul European și îl vom informa. Mulțumesc. Comisia, doriți să spuneți ceva? Vă rog. Yes, thank you very much. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Patru observații pe scurt din partea noastră, dacă ne permiteți. S-a subliniat faptul că a crescut foarte mult nivelul de sărăcie în Afganistan. E foarte clar, e foarte important să diferențiem, să nuanțăm lucrurile. Ce vedem pe de o parte? Un progres evident pe indicatori foarte importanți, cum ar fi alfabetizarea adulților, alfabetizarea copiilor, mai mulți indicatori în ceea ce privește bunăstarea copiilor, uh, nivelul de mortalitate, uh, nivelul de igienă, rezultatul unor intervenție a guvernului, ale guvernului și a partenerilor săi. Dar în același timp, evident, în paralel există și o provocare majoră și anume creșterea sărăciei, dificultăților economice, o deteriorare a economiei per total și toate aceste lucruri trebuie să fie observate într-un context de înrăutățire a situației de securitate și de deplasare internă, strămutare internă a oamenilor. În momentul de față, după 2014 și după retragerea forțelor internaționale, situația macroeconomică s-a deteriorat. Și ce observăm? Observăm că există o participare insuficientă a femeilor la viața publică. Și acest lucru trebuie să fie rezolvat cât mai repede cu putință. Asta încercăm să facem prin cooperarea noastră. Și ca și notă de subsol, doamna președinte, aș vrea să uh, subliniez că știm că, această, că nivelul de sărăcie crește și asta tocmai datorită cooperării noastre pentru dezvoltare. Am reușit să organizăm uh, un sondaj și 2017 a fost un an în care am acordat sprijin. Acum, în ceea ce privește alinierea sprijinului nostru cu alte politici la nivel internațional – Uh, cadrul pentru Afganistan pentru pace și stabilitate, care a fost introdus în 2016, a fixat un plan cu priorități. Acum, dacă uh, vreți, există niște priorități specifice și am făcut o, tocmai am făcut o evaluare la jumătate de mandat, a, așa indicativ a programului, pentru a avea o aliniere de plină cu prioritățile guvernului. În ceea ce privește sprijinul pentru femei, în Afganistan avem în momentul de față un uh, amestec de abordări diferite. Implementarea deciziei concluziilor Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite care și a Planului Național cu prioritățile sale pentru a permite femeilor o îmbunătățire a situației lor economice. Deci facem o evaluare în acest sens și avem o serie întreagă de proiecte de dimensiuni mici care tocmai pe acest subiect sunt concentrate și anume participarea femeilor la ă, societatea civilă, la viața publică, rolul femeilor în ă, societate în general. Și avem experiențe destul de pozitive Tocmai în ceea ce privește contractele ă, pe aceste proiecte care se desfășoară în paralel cu un sprijin tehnic mai specific în uh, ceea ce privește gestiunea fondurilor publice. Am uh, susținut de asemenea, am ajutat și uh, um, Curtea de Conturi, tocmai pentru a consolida sistemul polițienesc, sistemul judiciar în lupta împotriva corupției și ca să răspund la două întrebări mai specifice pe care mi le-ați adresat, doamna președinte. Uh, noi și um, Națiunile Unite suntem donatorii cei mai importanți și ne-am respectat angajamentele luate la conferința de la Bruxelles în 2016. Dacă să ne uităm la contribuțiile care vin din, de la bugetul Uniunii Europene, ne-am aflat pe picior de egalitate cu partenerii foarte mari ai uh, Afganistanului, SUA, Regatul Unit, Germania, Acum nu am toate cifrele defalcate, dar oricum, așa ca să vă faceți o idee și oricum suntem gata să vă trimitem cifrele. Iar în ceea ce privește perspectivele de pace, evident trebuie să fim uh, așa, de la sine, uh, prin meseria noastră avem datoria de a fi optimiști. Rămâne de confirmat dacă conferința pe Afganistan uh, de la Geneva, la care s-a referit colega de la SAE, va da roadele scontate. Dar ceea ce vreau să spun este că procesul politic Uh, ne va permite să găsim o cale pentru pace, dar nu numai, ci și pentru uh, pace socială și pentru dezvoltarea economică. Și în acest sens, în mod clar, vom veni cu o contribuție. Mulțumesc! Thank you very much. Judy Sargent. Mulțumesc foarte mult! Judith Sargentini vrea să mai intervine, dar înainte să-ți dau cuvântul, știu că avem un grup din partea Caritas Polonia care ne vizitează astăzi. Dumneavoastră sunteți, da, vreau să vă urez bun venit la ședința noastră și știu că mâine ne vom întâlni foarte pe scurt, vom avea ocazia să discutăm. Bun, uh, Judith, te rog, ai cuvântul. Good to know, uh, Linda. My... Mulțumesc foarte mult, Linda. Îmi pare rău că am ajuns un pic mai târziu și îmi cer scuze dacă pun o întrebare la care, evident, poate s-au dat deja niște răspunsuri. Mă corectați, îmi spuneți nu doar Astăzi aici discutăm despre Afganistan. Mâine la uh, Comisia pentru Libertăți Civile va fi o adevărată delegație din partea Afganistanului și discutăm la doi ani uh, după ultima întâlnire pentru a vedea care este calea de urmat. E vorba și de un alt subiect și anume uh, reîntoarcerea sau returnarea refugiaților. Îmi aduc aminte că nu eram neapărat de acord asupra faptului că Uniunea Europeană va finanța o, o, o mărire a aeroportului din Kabul, care are nevoie de capacități suplimentare. Și aș vrea să știu cum stă situația cu acel proiect și dacă într-adevăr e uh, finanțat din uh, Fondul European pentru Dezvoltare. Și încă un aspect au fost refugiați care au fost întorși din Uniunea Europeană, dar nu numai. Sunt care au fost întorși și din Pakistan, au fost returnați și din Pakistan și întoarcerea lor a fost facilitată, mă rog, finanțată în parte din fondul european și aș vrea să știu cum se petrece integrarea acestor refugiați acolo unde s-au întors, atât cei care veneau din Uniunea Europeană, cât și din țările învecinate. Și, după cum a spus și dumneavoastră, știm foarte bine că nivelul de securitate nu e neapărat uh, uh, îmbunătățit în ultima vreme, ba din potrivă se înrăutățește și aș vrea să știu ce se întâmplă în acest context cu oamenii aceia care se întorc în acea țară. Mulțumesc! Câteva întrebări foarte specifice. Acum nu știu, eventual comisia poate e cea mai potrivită să răspundă. Întrebarea era, da, ce se întâmplă cu banii? Unde sunt ei folosiți? Pentru că a fost o adevărată controversă Ehm, da, noastră v-ați referit un pic, dar poate mai specific acum la aeroport. Da, bineînțeles, doamna președinte, nu pot să anticipez acum o discuție care va avea loc mâine. Nu am mandat pentru asta, dar pe scurt aș vrea să subliniez că sprijinul nostru pentru cooperarea pentru dezvoltare este îndreptat înspre persoanele strămutate în intern în Afganistan și pentru integrarea lor pe termen lung. Au fost și câteva măsuri legate de persoanele care se întorc din afară înspre Afganistan, dar noi ne-am concentrat mai degrabă pe situația persoanelor strămutate în intern. Dacă e să ne uităm la întregul pachet E vorba de 210 milioane de euro per total din 2016 până în prezent. Putem face o diferențiere între diferite etape. Un sprijin imediat, de natură mai degrabă umanitară, în momentul în care oamenii se întorc de unde erau plecați, și există un set de mături care pot permite să facă fața unei integrări provizorii formare, sprijin pentru activități economice și, evident, apoi discutăm despre o integrare pe un termen mai lung și acolo trebuie să cooptăm co comunitățile care primesc aceste persoane. Evident, aceste măsuri sunt eligibile, sunt accesibile pentru toate persoanele strămutate sau întoarse, și indiferent de unde provin aceste persoane, din Pakistan, din Iran, nu. Uh, am înțeles că, da, a existat o facilitare a întoarcerii unor persoane din uh, Pakistan înspre Afganistan, dar aș vrea să subliniez că acoperim de asemenea și Iranul și uh, țările învecinate. Acum, nu sunt la curent de vreun proiect care să susțină niște construcții fizice uh, uh, care să trebuiască să fie făcute la aeroportul din Kabul. Niște măsuri în acest sens au luate de către guvern pe o zonă specifică folosită pentru asistența acordată la sosire. Deci, uh, da, verificări de imigrație, verificări de natură administrativă. Acum, eu nu știu să se fi construit sau să existe proiecte de infrastructură la aeroport. Mulțumesc, doamna președinte. Am, da, mi s-a răspuns despre integrare generală la momentul întoarcere, dar uh, nu asta v-am întrebat. Uh, răspunderea pentru persoanele care se întorc. Aș vrea să știu cum se derulează integrarea. În momentul în care faci integrarea unor persoane într-o societate care deja e mai puțin sigură, deja mi se pare o provocare. Da, oricum la Comisia Libe o să aveți o discuție mai aprofundată pe acest uh, uh, subiect. Discutăm deja despre doi ani și, de 2 ani și jumătate pe acest subiect și e vorba de fonduri acordate pentru cooperarea, pentru dezvoltare, pentru persoanele strămutate în intern. Am înțeles că o parte din fonduri erau prevăzute uh, și pentru persoane care vin din afară. Da, mi s-a părut foarte interesant să ilustrăm problema cu care ne confruntăm noi, Parlamentul, pentru că mâine nu vom discuta despre integrare și ajutor pentru dezvoltare pentru persoanele care se întorc uh, acolo, ci vom dezbate ideea următoare. Da sau nu putem să întoarcem oameni din Europa spre Afganistan, ceea ce e cu totul diferit. Pe, o întrebare pe care nu o pun aici. Însă, pe undeva, cumva, cineva ar trebui să știe cum sunt cheltuiți banii pentru integrare și pentru persoane uh, returnate spre Afganistan. Uh, în așa fel încât oamenii să aibă o nouă șansă în, uh, de care să poată profita, indiferent că vin din Pakistan sau din Iran. Și dacă nu obținem acum un răspuns clar, bun, ok. Dar banii sunt alocați. Și am impresia că uneori e greu să integrezi niște oameni într-o societate în care nu vor să fie, uh, să stea, pentru că nu vreau să se întoarcă acolo, și să integrezi într-o societate care deja e săracă și nu face decât să devină și mai săracă. Da, evident, ceea ce trebuie să faci imediat este să iei toate aceste chestiuni un pic separat și evident comisia a venit pregătită să răspundă la niște întrebări specifice. Mai doriți să mai adăugați ceva acum? No, uh, I would, uh... Nu. Dacă îmi permiteți, aș spune că E o întrebare specifică ce abordează un subiect specific și vrem să ne pregătim pentru a oferi un răspuns fundamentat. Bun, deci o să, vă trans- o, să, o să formulăm o întrebare oficială și revenim. Trebuie să știm unde merg banii, care sunt proiectele. Sunt proiecte și trebuie să primim feedback cu privire la cine primește proiectele, banii, cum sunt cheltuiți și care este impactul pe viitor. Bun, ne întoarcem la raportorul de aviz. Frank, vrei să adaugi ceva? Nu, sincer. Singurul lucru pe care l-aș adăuga e că sper că Tot ce investim noi, alții, toate angajamentele care se fac cu condiția sigur să le și concretizăm, vor duce la o stabilizare a țării, pentru că tot ce am văzut din 2011 ne îndreaptă în direcția contrară, indiferent că au trecut prin alegeri, că sunt gata să-și schimbe conducerea. Doubt at the end of the day, the inner Orice s-ar întâmpla, am văzut că interiorul Afganistanului rămâne extrem de instabil și uh, scapă de sub orice fel de control guvernamental. Dacă aceste lucruri continuă, evident că la un moment dat se va pune întrebarea dacă mai are rost să continuăm acest sprijin, pentru că dacă sprijinul înseamnă practic că aruncăm acolo miliarde de euro, adică un miliard de Păi evident că la un moment dat ne așteptăm și la rezultate. Dacă statisticile ne arată că de-a lungul anilor numărul de oameni săraci, uh, uh, marginalizați, uh, în situații nesigure crește, în loc să scadă, păi ceva nu e în regulă. Știm ce nu e în regulă, dar Uniunea Europeană nu abordează acest subiect. The security gaining back territory, gaining back territorial control without... E vorba de controlul teritoriului. Deci toate angajamentele pe care le facem acum pentru a-i sprijini pe afgani nu prea duc la mare lucru pentru că până la urmă nu ajung la oameni, după cum ne arată statisticile. Sper că statisticile din anul următor vor fi mai bune, dar din păcate nu pot fi prea optimist. Da, uh, americanii critică foarte mult uh, uh, cheltuielile pe securitate din partea UE și spun că Uniunea Europeană și statele membre sunt cei mai mari donatori din Afganistan, în ciuda răspunderii care revine de drept Statelor Unite. Deci e un aspect de avut în vedere. Bun, dragi colegi, am încheiat cu punctul 19 și 20. Termenul de amendamente este 17 octombrie la prânz și vom vota pe 20 noiembrie pe acest raport. Următorul punct 21 este împreună cu Comisia FAM și se va, îl începem la ora 4 cu comisarul Mimița. Nu avem ce face, trebuie să ni se alăture Comisia FAM. Este vorba de inițiativa Spotline UE ONU pentru a elimina violența împotriva femeilor și a fetelor. E în săptămâna europeană de acțiune pentru fete, înainte de Ziua Internațională a Copiilor Fete. Avem, deci, întâlnirea cu un oaspete al nostru, artist conceptual și activist, la ora 4, deci facem o pauză până la 4.